Liebe Kolleginnen und Kollegen, frohe Ostern allerseits. Dragi colegi, dragi colegi, Paște fericit! Începem reuniunea noastră de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. Îmi pare rău că a fost nevoie să convocăm această ședință, dar mai avem de discutat unele lucruri și de aceea a fost necesar să ne întâlnim astăzi. E prevăzută și o reuniune a coordonatorilor, deci avem o ordine de zi destul de suplă. Nu mi-au parvenit dorințe de modificare, deci se acceptă ca atare. Al doilea punct, regimul lingvistic este prevăzut în cont news și ca de obicei se transmite pe internet această ședință. Și iată că am ajuns la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, mm, norme financiare numai vești bune. La ultimul trilog, pe 27 martie, am putut să ne convenim asupra articolului 280, care vizează mm, intrarea în vigoare și aici am convenit următoarele, că intră în vigoare la trei zile după publicare, însă vor exista excepții uh, pentru toate instituțiile în ceea ce privește mijloacele administrative. Articolele 6, 58, 62, 67 62 până 200, 234, 254, 256 până 260 vor intra în vigoare abia de la 1 ianuarie 2019. Toate celelalte, uh, mai ales îmbunătățirile pentru bunătățiri, intră, pentru beneficiari intră în vigoare la 3 zile după publicare. De ce? tocmai pentru că vrem să ținem cont și de mijloacele administrative, pentru că altfel ar fi însemnat că fiecare instituție ar fi putut să aplice aceste reguli altfel și acest lucru ar fi fost foarte dificil, mai ales colegii care vor urma după noi la control bugetor n-ar fi tras la răspundere. Credem că este o soluție bună, așa și a fost uh, bine că am mai făcut uh, o ședință de trialog. Și aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care și-au dat contribuția pentru rezolvarea acestui punct. Veți primi un text consolidat unde compromisul ne va fi supus la vot și la noi în comisie. Aș dori să-l salut și pe coraportorul acestui, acestei comisii, colegul Ashworth, Vreau să vă mai spun încă o dată care sunt punctele esențiale. Nu există modificări drastice. Am păstrat principiul uh, non-profit la ajutoare financiare, nu avem uh, transferuri de la fonduri structurale la EFSI, a fost și o dorință a Comisiei competente, iar competențele Comisiei bugetare pentru transferuri au fost menținute. În plus, ideea de performanță. Am încercat așadar să vedem ce este performanța, cum o măsurăm și introducerea posibilității de a face de conturi bazate pe realizări. Am păstrat și această regulă în ceea ce privește veniturile și destinația lor precisă. Și aici cred că se impune ca ceea ce am realizat în trecut să nu um, se pierdă așa de ușor. Mai sunt însă chestiuni de rezolvat la nivelul CFM. Rolul Parlamentului la crearea de noi fonduri fiduciare tematice și noi uh, proceduri de aprobare și regulile pentru ceea ce privește combinația mai multor uh, tipuri de finanțare au fost simplificate. Avem un cadru unitar pentru instrumente financiare și garanții de la bugetul UE, astfel încât pe viitor este posibil ca și EFSI să fie inclus în regulamentul bugetar general. Avem un nou articol în ceea ce privește comisiile de audit. Asta a fost o muncă grea Apoi avem o accelerare a procedurii de descărcare bugetară. Uh, n-am reușit însă, dar există totuși o declarație comună prin care se manifestă această voință comună de a accelera procedura de descărcare bugetară, astfel încât în final să ajungem uh, totuși la M plus 1 față de actualmente M plus 2. În ceea ce privește rapoartele de uh, performanță managerială. Acestea sunt uh, anticipate acum pentru luna iunie, ceea ce este o condiție sine qua non pentru scurtarea acestei proceduri bugetare. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor, în special lui Ines și tuturor celorlalți colegi care au uh, <clears throat> ne-au însoțit la acest mare eveniment și de asemenea și să mulțumesc tuturor uh, membrilor staffului nostru și a Comisiei de Control Bugetar. Și acum are cu cuvântul colegul Ashworth, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am de transmis mulțumiri, dar uh, înainte de acest lucru aș vrea să spun că a fost un proces lung și suntem fericiți că l-am finalizat. În elaborarea acestui regulament uh, e nevoie întotdeauna de oarecare echilibristică și toate părțile au abordat subiectul în vederea simplificării sistemului, în special pentru utilizatorii finali prin reducerea birocrației. de altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că procesele de control um, uh, trebuie să fie suficient de robuste pentru a preveni frauda și proasta utilizarea fondurilor și apoi uh, chestiunea bugetării bazată pe performanță care uh, ține cont de faptul că pe viitor probabil resursele vor fi mai reduse și de aceea deciziile vor trebui să se bazeze mai mult pe rezultate. De aceea mă bucur să vă pot comunica că prin aceste regulamente am făcut un prim pas în această direcție. Mai e drum de parcurs, însă ceea ce am realizat este să avem un set de reglementări care să încurajeze o cultură a bugetării bazate pe performanță la nivelul Comisiei și chiar dacă mi-aș fi dorit mai multă simplificare, Totuși trebuie să admitem că bugetarea bazată pe performanță va presupune un proces de control mai amplu și nu mai uh, suplu. Și de aici cred că pot spune că avem un rezultat echilibrat. Am simplificat procesele pentru cererea și acordarea de granturi, punem mai mult accent pe plăți în funcție de realizări și, de asemenea, mai multă proporționalitate în sistemele de control și audit. Cred că poziția Parlamentului a fost menținută, dacă nu chiar și întărită. Avem în continuare aceleași competențe în ceea ce privește procedura bugetară am, am stabilit acest principiu non-profit pentru granturi și, de asemenea, am respins utilizarea fondurilor fiduciare pe <clears throat> management intern și am făcut pre... am luat măsurile necesare. La nivelul comisiei va fi nevoie de o schimbare de mentalitate și cred că domnul comisar Oettinger deja a analizat aceste lucruri. Și acum, pe final, își dori să le mulțumesc celor care au muncit uh, foarte mult. Ar trebui să menționăm și președinția estoniană, uh, care a moștenit o muncă monumentală și au făcut o treabă extraordinară și colegii de la comisie de asemenea, dar și președintele Comisiei de Control Bugetar, Jean Arhiu, raportorii din umbră cu toții, dar uh, primul rând aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că dumneavoastră ați condus întregul uh, proces și consider că ați făcut o treabă extraordinară. Ines, te rog. Gracias. În ceea ce privește descărcarea de gestiune, cred că această temă va trebui să fie reluată pentru a verifica care termene pot fi scurtate fără a periclita conținuturile. Cred că aici va trebui să continuăm împreună cu Comisia și cu Curtea de Conturi, pentru că asta, asta este planul, să vedem ce putem face cu termenele, pentru că noi putem decide aici ce om vrea dacă nu se pot respecta termenele. E vorba și de foarte multe date care trebuie să vină din uh, statele membre, deci ne luptăm practic pentru fiecare lună. În momentul de față, iată, iarăși aprilie, dacă am reușit ca în decembrie să finalizăm M plus 1, cred că ar fi minunat. Și va trebui să mai continuăm aici. La agenții, însă nu se va modifica nimic pentru că în cursul negocierilor bugetare nu am reușit să alocăm mai multe fonduri pentru Curtea de Conturi pentru a putea Uh, comanda anumite misiuni de audit și extern, de aceea principala povară va rămâne la Curtea de Conturi și mulțumesc că Am să dau uh, cuvântul și reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi revine și mie acum uh, plăcerea să vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc și domnului Ashworth pentru frumoasele cuvinte pe care ni le-a adresat. Știți cât de important a fost pentru Comisie să avem acum de un cadru stabil uh, pe care să ne putem fonda viitoarele propuneri uh, pentru CFM-ul viitor. Ne bucurăm că am realizat acum acest lucru datorită eforturilor făcute. Ar fi foarte important pentru noi ca adoptarea acestui cadru să se facă cel târziu în luna iulie. Da, așa ne-am propus, însă o premisă esențială ar fi să beneficiem de un text pe care să-l putem supune votului în plen. Mulțumesc. Dacă nu mai există alte intervenții, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Politica Comisiei pentru promovarea integrității, în special numirea secretarului general. Este un titlu pe care nu pot să ne vezi pe de rost. Deci, Ați văzut uh, declarația pe care am prezentat-o eu și rezoluția are ca obiectiv să încerce să înțeleagă procesul uh, de numire a secretarului general într-o manieră cât mai neutră am încercat uh, să nu fac vreo evaluare până în partea finală, deci o descriere a mm, faptelor, apoi cariera de până acum, cariera secretar general de până acum, apoi se descrie procesul de numire în sine și aici uh, se fac și observațiile de rigoare și evaluarea pe la concluzii. Eu am încercat să arăt că ar trebui să privim în viitor, iar uh, în ceea ce privește temeiul juridic uh, pe care l-am putea folosi, uh, și aici am încercat să văd pe ce ne-am putea baza, pentru că știu că nu există temei juridic pentru o eventuală destituire a unui secretar general uh, și, prin urmare, nu există nici în cazul numirilor și ar trebuie respectat uh, regulamentul de personal. 29 de 129, îmi cer scuze, de amendamente au fost înaintate. Și îmi cer scuze, acum săptămâna trecută am fost într-o delegație în Letonia și Lituania și nu am avut timpul necesar să lucrez aceste amendamente, dar vreau să vă explic de fapt de ce recomand ca toate aceste amendamente să fie respinse. Pentru că consider eu că în rezoluție deja se pot regăsi și cei care doresc să critique și de aceea cred că ar fi bine să nu mai înăsprim tonul. Și de aceea le mulțumesc tuturor celor care au încercat să îmbunătățească textul, care au atras atenția asupra anumitor uh, greșeli, dar recomandarea mea este nici să nu năsprim tonul, nici să nu-l slăbim. Asta este și motivul pentru care am uh, făcut aceste recomandări în ceea ce privește votarea acestor amendamente, dar după cum știți, am un singur vot, așadar va trebui să vedem ce uh, Um, rezulte la vot. Însă recomandarea mea este să nu procedăm la o destituire sau cerere de destituire pentru că nu există temei juridic în acest sens. Trebuie respectat uh, regulamentul de personal și uh, să nu uităm că ar fi prevăzut în acest caz și plăți compensatorii și nu ne-am dorit ca cineva să meargă la plimbare cu 15.000 de euro pe lună. Sunt câteva amendamente pe care le-am acceptat pentru că consider că am îmbunătățit textul, dar în ansamblu, circa, pentru circa 85% recomand uh, respingerea acestora. Este prezentă la reuniunea noastră de astăzi și doamna Montebello, reprezentanta Serviciului Juridic. Deci dacă aveți întrebări la adresa dânsei, um, vă stă la dispoziție. Pentru că am primit și cel de-al doilea chestionar, poate puteți la poziție și față de acesta. Dacă doriți să interveniți, uh, vă acord cuvântul dacă doriți. Vă rog. Merci, merci Madame la Présidente.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 Este uh, complimente And, and many thanks for the... Um, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru proiectul de rezoluție. Mă alătur colegilor care au spus că e o redactare destul de puternică, așa că vă mulțumesc pentru asta. Cu toate acestea, grupul meu e de părere că e nevoie de câteva îmbunătățiri pe aici, pe acolo. Și din acest motiv am înaintat câteva amendamente, nu multe, câteva, și suntem de părere că acestea sunt importante. Câteva observații pe care aș dori să le fac. Mai întâi, dacă există o instituție europeană care în mod democratic controlează Comisia Europeană, e vorba de Parlamentul nostru. Și o astfel de numire la Comisia Europeană uh, poate fi totuși până la urmă monitorizată și de către Parlamentul nostru. Eu nu cred că e vorba doar de un subiect care ține de competențele Comisiei și că Parlamentul nu ar avea nimic de spus. Acum, eventual, o astfel de atitudine ar aduce un prejudiciu Uniunii Europene ca atare? Nu, nu cred că o astfel de situație neplăcută a fost creată de Parlament, ci de Comisia Europeană ca atare, e însăși. Uh, având în vedere felul în care și-a utilizat procedurile pentru a-și numi secretarul general. Și așa cum a spus și colegul de Young, aș vrea să subliniez că conferințele de presă în care mai mulți oameni de la comisie nu au fost, ca să zicem așa, un model de comunicare demn de urmat, uh, mie mi se pare că astfel s-a creat un precedent. Acum, ce aștept în continuare este să se recunoască din partea Comisiei Europene că această procedură nu a fost uh, atât de optimă pe cum ar fi, precum ar fi trebuit. Am primit pachetul de răspunsuri în scris, însă n-am văzut în aceste răspunsuri niciun fel de recunoaștere din partea comisarului Oettinger uh, și nici când a venit în comisia noastră n-a recunoscut faptul că ar fi o problemă de procedură nu s-a recunoscut faptul că procedura nu a fost perfect optimă. Mă gândesc că ar fi fost mai bine dacă ar fi abordat lucrurile în mod diferit. Și cred eu că aici e o problemă mare, pe, cel puțin problema cu care mă confrunt eu deocamdată, este că uh, ar trebui și Comisia să recunoască la un moment dat că nu s-a procedat în mod optim. Apoi, întregul aspect uh, referitor la faptul că e o numire cu caracter politic și că persoana anumită ar putea să rămână până la sfârșitul mandatului comisiei și că noua comisie, cu noul sau președinte, să numească următorul secretar general. Eu uh, mă opun puternic uh, tendinței de a politiciza anumite posturi la Comisia Europeană. Eu cred că avem niște cabinete politice pentru fiecare din comisari și ceilalți funcționari uh, ar trebui să fie cât mai neutri cu putință, printre care și secretarul general. Ceea ce nu înseamnă că ce, cele două persoane, secretarul general și președintele comisiei, nu pot conlucra uh, sau nu pot fi din același grup politic. Însă uh, mă gândesc că ar exista o tendință aceasta de a schimba procedurile pentru a numi un anumit secretar general. O legătură personală între președintele comisiei și secretarul general mi se pare totuși cale lungă. Dacă vă gândiți la fostul secretar general Alexander Italiano, vă amintiți rolul său în ultimii doi ani în mandatul său, Nu știu dacă își amintește toată lumea ce rol a avut. Uh, pentru că a intervenit, dar a intervenit într-un mod uh, destul de neutru. Ceea ce a fost mai fezabil, mai fezabil chiar decât uh, predecesoarea sa, Catherine Day. De aceea, eu cred că nu trebuie să fim de acord cu această idee și procedura în această comisie ar trebui să fie următoarea, să votăm pur și simplu amendamentele care au fost înaintate săptămâna viitoare și apoi vom vedea cum se vor derula lucrurile în plen. Eu în continuare sunt de părere că răspunderea uh, revine mai întâi comisiei și președintelui Juncker și aceștia trebuie să poată fi trași la răspundere, ideal ar fi, în plenul Parlamentului. Deci îmi doresc să avem o dezbatere în plen după ce vom uh, fi votat în comisia noastră și vom uh, fi adoptat rezoluția, în așa fel încât să putem finaliza întregul dosar împreună cu președintele comisiei, care să ofere și comisarului și președintelui ocazia de a recunoaște că procedura, așa cum a fost de aplicată, nu a fost neapărat foarte optimă. Mulțumesc. Colegul Pirinski, Colegul Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. I uh, very much agree with you that... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt destul de acord cu dumneavoastră în uh, dezbaterea aceasta, și anume că nu trebuie să uh, ne lăsăm conduși de emoții și de discuțiile aprinse în jurul acestui subiect. Și să dăm dovadă de un anumit grad de responsabilitate, de răspundere aici de care e nevoie. Și întrebarea mea este, în fond, doamna președinte, următoarea, atât către dumneavoastră cât și către colegi. În felul următor. În proiectul de rezoluție există acest aliniat 18, care spune, literal citez, că Parlamentul declară că numirea în, în, doi, în două etape a secretarului general constituie o acțiune care depășește probabil limitele acceptabile. Eu cred că e o descriere destul de corectă a ceea ce s-a întâmplat. Apoi, ceea ce urmează în rezoluție sunt uh, așa un fel de învățăminte pe care trebuie să le tragem. Și atunci întrebarea mea este, dincolo de învățăminte, oare e nevoie și de acțiuni? niște acțiuni, un fel de să cerem să se întreprindă niște măsuri, în așa fel încât să vedem dacă, bun, facem această declarație, afirmăm acest lucru și lăsăm lucrurile așa, baltă. Doar așa cu câteva învățăminte? Eu am speranța, doamnă președinte, Ah, să fim, că vom fi în măsură să acordăm un plus amendamentului pe care l-am înaintat uh, noi împreună cu colega Ayala și care spune foarte clar că cerem Comisiei în mod puternic să înainteze fără întârziere o propunere definitivă în ceea ce privește uh, admisibilitatea menținerii acestei numiri. Aici poate dumneavoastră vă gândiți la un alt amendament eu la acesta mă gândeam, să știți. Și vedeți, doamna președinte, e amendamentul 116, 116. Și cred eu că acesta este foarte corect, pentru că cere comisiei de un fond care e părerea lor despre întreaga uh, poveste și care sunt măsurile care sunt necesare și care trebuie să fie luate. Pentru că, așa cum au spus și colegii înaintea mea, uh, cu zeci de pagini de explicații, cu ore de audieri. În continuare, în ciuda acestora, încă nu avem niciun fel de indicație, precum că, de fapt, Comisia pricepe că nu e stă, stă treaba așa cum ar trebui. Că nu e prea corect ce s-a întâmplat. E posibil așa ceva? În ce lume trăiește? Pe ce lume trăiește Comisia? Trăiește așa într-un fel de turn de fildeș sau cum? Deci, oratorii precedenți au subliniat pe bună dreptate că nu e prea ă, de dorit să politicizăm aceste numiri, postul de secretar general, spre exemplu, și adevărat. Dar ne aflăm totuși în ă, situația neplăcută în care a fost politicizat și chiar masiv, având în vedere poziția președintelui. Acum, dacă ne aflăm într-o astfel de situație, eu mă gândesc că avem motive întemeiate să cerem Comisiei și președintelui său să reexamineze situația, tocmai pentru o chestiune eminamente politică. Și n-ar trebui să respingem și o posibilitatea, cam în vedere că e un angajament politic, să întrebăm care ar fi și mandatul uh, comisiei aici, uh, adică în virtutea cărui mandat s-a politicizat acest post de secretar general. Domnul Parniu, mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că ședința noastră de astăzi, um, uitându-ne la rezoluția pe care ați propus-o dumneavoastră, e bine, ședința aceasta este o, o ședință importantă care trebuie să fixeze o cale de urmat pentru Parlamentul European. Acum, dincolo de dorința mea, și anume să avem o dezbatere în plen și un vot în plen evident, vom vota rezoluția. Există totuși o altă necesitate și anume ca noi, Comisia de Control Bugetar, să fim în măsură să ne desfășurăm rolul uh, din plin, așa cum s-a fost cazul întotdeauna. Așa că vă mulțumesc pentru această propunere de rezoluție, dar în același timp, așa cum au spus adineori uh, și colegul Gerbrandi, eu cred că trebuie ca și noi, cei care sunt, avem această dorință permanentă, ca Parlamentul European să aibă un control asupra Comisiei Europene Păi mă gândesc că tocmai noi suntem cei care ar trebui să menținem și să îmbunătățim acest control. Pentru că s-a, des- deschis o adevărată cutie a Pandorei încă de la bun început și asta din cauza neajunsurilor din partea Comisiei Europene. Vedem de la bun început uh, acest lucru, indiferent că e vorba de răspunsurile trimise în scris de Comisia Europeană zeci de pagini sau uh, cu ocazia audierii comisarului Oettinger pe 26 martie sau chiar chiar uh, în momentul în care comisarul ne spune că domnul Selmayr a participat la elaborarea răspunsurilor ce ne-au fost trimise, lucru care vine și încălcă total regulamentul 11, articolul 11 din regulamentul de personal. Păi vedem că aici există o răspundere, o intervenție uh, care la nivel politic a deschis o adevărată cutie a Pandorei la Comisia Europeană. Și așa cum i-am spus domnului comisar Oettinger, și s-a mai văzut asta și duminică în alegerile care au avut loc în Ungaria, ce observăm? Observăm că naționalismul anti-european câștigă teren progresează puternic și asta cu începere din 2014 în anumite state membre. De aceea cred eu că rezoluția noastră trebuie să ne permită să conștientizăm Comisia Europeană și președintele său faptul că această cutie a Pandorei trebuie acum închisă. Închisă, adică asta înseamnă că trebuie să găsim o soluție care ne va permite să liniștim spiritele, să limpezim situația pe care am constatat-o în ultimele săptămâni, aproape două luni chiar. Trebuie să facem în așa fel încât să venim cu o propunere puternică, o propunere uh, viguroasă care să răspundă uh, acea față de ceea ce s-a întâmplat, să închidă această cuție a Pandorei și să redea credibilitate uh, imaginii proiectate de instituțiile europene, pentru că, din păcate, în acest dosar, credibilitatea noastră a fost uh, a fost uh, pusă sub semnul întrebării și deci e nevoie în acest sens de amendamente, cum ar fi amendamentul 116 al doamnei uh, Ayala Sender, dar am văzut și alte amendamente din partea colegilor Gerbrandi sau uh, Pasta, Bart Stas, care au propus uh, niște amendamente ce ne vor permite să se lanseze un adevărat apel uh, pentru candidaturi pentru acest post de secretar general și deci atunci să avem o retragere a numirii domnului Selmayr ca să fim în măsură să relansăm în mod corect procedura cu apelul de candidaturi. Doar astfel vom fi în măsură să ne îndeplinim obiectivul nostru și anume să nu mai politicizăm această funcție a secretarului uh, general al Comisiei Europene, că, pentru că, din păcate, având în vedere cele făcute de domnul Juncker încă de la bun început și dincolo de membrii ceilalți ai Comisiei Europene, observăm că s-a politicizat postul bugetul în mod uh, neobișnuit, așa că e nevoie acum de o nouă procedură care să fie relansată și să nu mai continuăm pe această cale politicizată și periculoasă. Eu vă spun uh, și cred că ați înțeles, uh, eu personal susțin spiritul amendamentelor înaintate de colegii Stas și Gerbrandi. Mulțumesc. Ehm, Stas. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori uh, mai întâi să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru această dezbatere, această procedură. Vreau să vă spun foarte sincer că anumiți colegi um, erau un pic uh, neliniștiți, așa, anume că um, le era teamă de o rezoluție prea soft dar cred că ați lucrat așa în funcție de reputația dumneavoastră, o, ați colaborat cu secretariatul și iată că ajungem la un proiect de rezoluție care nouă ni se pare foarte puternic și care trebuie să fie apărat. Și cred că vă putem mulțumi pentru aceste eforturi, pentru că atitudinea dumneavoastră Ă, nu face decât să consolideze integritatea comisiei noastre cont și deci v-ați îndeplini rolul. Vă mulțumesc în mod sincer pentru asta. La începutul ședinței totuși ne-ați spus că 80% din amendamentele ce au fost înaintate după părerea dumneavoastră, n-ar trebui să fie luate în considerare. Și ați evocat câteva eventuale amendamente de compromis pe care le-ați pregătit. Bun, am auzit asta, am auzit tot ce au spus și colegii și cred că, tocmai având în vedere cele spuse, în dezbaterea noastră, în ședința noastră, trebuie să insistăm Uh, asupra aliniatului 18. La 18 am putea să revizuim uh, formularea. Chiar și noastră v-ați referit adineauri la un uh, alt amendament apropo de 18. Și deci, în fond, noi spunem că ceea ce s-a întâmplat în procedura aceasta de numire poate fi interpretat sau poate fi considerat de cei care se află în afara instituțiilor europene drept o, o inițiativă asemănătoare cu o lovitură de stat. Acum, doamna președinte, dacă această poziție este menținută în Comisia de Control Bugetar și dacă noi ne exprimăm într-un anume fel, atunci uh, trebuie să tragem și consecințele unor astfel de afirmații. Și cred că oratorii precedenți s-au referit la asta. Constatarea există, da? Bun. Atunci constatarea trebuie să se transpună în, uh, în consecințe. Există amendamentul 116 a grupului socialist, domnul De Jong, domnul Gerbrandi, eu am depus un amendament și mă gândesc, oare nu cumva, doamnă președinte, în acest context, oare n-ar fi oportun uh, să discutați cu toți cei care se află la originea acestor amendamente și să vedem dacă vom reuși să găsim o redactare corectă uh, și care să integreze toate aceste propuneri clare față de Comisia Europeană, știind foarte bine că ceea ce s-a întâmplat este intolerabil, inacceptabil și că uh, E vorba de o situație care vine și aduce atingere credibilității instituțiilor europene. Eu personal vă invit să vă întâlniți cu autorii acestor amendamente, să avem o ședință care să ne permită să definim niște amendamente de compromis care să fie clare, răspicate, un apel către comisie pentru a lua măsuri în mod transparent. Mulțumesc. Colegin Ayala, colegii Zalafranca, und dann die Kollegin Ayala nochmal. Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că în dezbaterea pe care o avem acum, uh, există un aspect fundamental pe care trebuie să-l analizăm, și anume capacitatea sau competențele Parlamentului European în controlul democratic față de Comisia Europeană. Și cred că punctul acesta n-ar trebui să ducă la niciun fel de îndoială. Întrebarea este, doamna președinte, cum vom exercita această prerogativă a noastră de control democratic a Comisiei Europene și dreptul acesta revine Parlamentului European și, după părerea mea, trebuie să exercităm acest drept în mod responsabil, proporțional și într-un mod adecvat în sensul asumării unei răspunderi. Aici, doamna președinte, și m-am uitat și la, în introducerea dumneavoastră referitor la amendamente, ați spus că vrem să analizăm procedura și uh, felul în care aceasta s-a derulat și unii colegi au spus că, bun, având în vedere evaluarea dumneavoastră, trebuie să tragem niște concluzii. Acum, audierea domnului Oettinger eu cred că trebuie să ținem seama totuși de anumite criterii, criterii care aici nu au fost luate în considerare, pentru că aici e mai degrabă vorba de formă, nu de fond, și anume competențele candidatului. Apoi, oare procedura a fost legală? Serviciul juridic ce a spus? A spus că utilizarea articolului 7 e susceptibilă a fi interpretată diferit și a ceea ce era atât de clar în momentul în care a avut loc audierea domnului Autincher, iată că dintr-o dată devine o putere discreționară conferită prin articolul 7 și anume să nu se organizeze un concurs. Acum, doamna președinte, mai sunt și alte elemente din dosar referitor la procedură. O procedură diferită de procedurile utilizate anterior pentru a numi un secretar general. Și în final, un ultim element pe care eu îl consider important și anume ce se poate face în cadrul instituțiilor europene și asta așa în perspectivă de viitor, în așa fel încât procedurile de uh, numire să respecte statutul, să fie transparente și să răspundă și de exigențelor de merit și capacități, de competențe necesare pentru astfel de funcție publică. E adevărat că alți colegi s-au referit la liniatul 18 și de pe care ați discutat și dumneavoastră, doamna președinte. Vreau să vă spun că noi înțelegem că e vorba de un limbaj puternic, e o adevărată uh, mm, lovitură de stat, spuneți dumneavoastră, mie nu mi se pare prea corect așa. E adevărat, mulți colegi au împărtășit amendamente uh, spunând că instituția aceasta s-a Uh, comportate exact la fel în momentul în care uh, s-a numit secretarul general și anume că și noi am fi tolerat atunci un fel de lovitură de stat în Parlament? Nu știu, eu cred că trebuie să ne gândim mai degrabă spre viitor, doamna președinte. Uh, aș putea să spun mai multe, în ceea ce privește legitimitatea, în ceea ce privește uh, posibilitatea de a instaura anumite reforme și așa mai departe. Dar eu cred că trebuie să punem accentul pe viitor și trebuie să ne luăm niște angajamente între noi, ca și instituții europene, astfel încât astfel de situații să nu se mai repete pe viitor. Doamnă președinte, sunt niște amendamente care au fost înaintate și care cer respectarea statutului și regulamentului. Foarte bine! Eu citesc bine și în franceză și în engleză, poate nu perfect, însă articolul 158.1 din regulament spune că toate documentele trebuie să fie, uh, uh, trans, uh, să fie transmise în limbile oficiale. Bun, nu știu dacă s-a făcut așa. Deci, haideți să fim atenți atunci când uh, ne gândim la implicațiile pe care le poate avea un astfel de dosar atât de important. Apoi, doamna Iala Center ne spune că nu trebuie să agravăm situația, că nu ne putem permite o criză. Bun, da, adică amendamentul 175 în care noastră spuneți că numirea aceasta este pur și simplu inacceptabilă, adică retrageți amendamentul acela, vă revizuiți poziția sau cum? Înainte de a trage concluzii, Eh, trebuie să ne gândim și la responsarea și credibilitatea instituției noastre. Noi să fim eh, coerenți eh, cu capacitatea noastră de control și să vedem ce spunem. Însă nu aș eu n-aș îndrăzni să spun că o astfel de numire nu a fost legală. Pentru asta există o curte de justiție. Și dacă sunt persoane care au fost uh, Uh, care au avut de suferit un prejudiciu, atunci se pot adresa instanței. Noi trebuie să avem totuși o atitudine uh, care să ne permită, așa cum ați făcut și noastră, doamna președinte, să abordăm lucrurile pe viitor, în așa fel încât următoarele numiri să respecte niște norme sporite de transparență, în așa fel încât să țină seama de principiile de competență și de merit și, deci, numirile să respecte aceste criterii și nimeni să nu fie prejudiciat. Asta cred eu că ar trebui să fie concluzia analizei noastre să, și astfel am venit și în întâmpinarea faptelor și, așa cum spunea și colegul Consales Pons, uh, noi trebuie să vedem dacă plasăm dezbaterea în teren politic sau nu. Eu cred, doamna președinte, și uh, că putem da dovadă de obiectivitate, că sper că veți fi în măsură astfel să pregătiți niște amendamente de compromis și să avem o rezoluție care să se poată bucura de un sprijin larg din partea tuturor grupurilor politice. Ideea este că nu trebuie să uh, absolvim Comisia de a sa, ci trebuie să permitem ca pe viitor principiile de competență și de merit să fie respectate pe viitor și să avem mai multă transparență. Colegin Wollte ich eigentlich gerade anfangen mit De fapt, acum vrem să ne încep sinteza în ceea ce privește această dezbatere și uh, vrem să încep prin a spune că mă bucur că putem discuta fără prea multe emoții. Deci, totuși, doriți să interveniți, domnule Clinț? Mulțumesc. Am venit ceva mai târziu, dar am mai putut auzi câteva din contribuțiile colegilor și pentru mine situația se prezintă după cum urmează. Sunt trei elemente. Un aspect uh, juridic, un uh, procedural și aspectul care ține de competențele ce prestația anterioară la această numire. După cum au mers lucrurile, putem spune că nu s-a procedat în baza transparenței și a respectării regulilor, așa cum ar fi trebuit. Totuși, însă, aș evita acum să caracterizez uh, această situație ca un uh, scandal care ar uh, duce în criză Uniunea Europeană. Faptul că Um, a acceptat acest uh, domnul Selmer a acceptat acest lucru, este de înțeles. Orice funcționar înalt uh, ar fi făcut-o, nu? Însă, totuși, trebuie să ținem cont de faptul că Colegiul Comisarilor, cu unanimitate de voturi, um, l-a susținut. Deci, eu nu cred că domnul Selmer trebuie să fie um, cel în capul căruia se sparg toate relele, să, ci trebuie să ținem cont și de cei care poate n-au respectat procedurile. De netăgăduit este faptul că competența și prestația anterioară sunt corespunzătoare. N-am auzit în trecut că domnul Selmar ar fi fost o persoană incompetentă, din potrivă s-a spus că este, a fost uh, promotorul multor uh, decizii importante pe care trebuie să le ia Comisia. De aceea consider, așa cum spunea și colegul din Spania, că ar fi exagerat acum să solicităm uh, destituirea. Ca și cum ar fi vorba de o infracțiune, pentru că nu este cazul. Sigur că trebuie să denumim care sunt punctele slabe, trebuie să spunem clar că considerăm că a fost o scăpare ceea ce prejudicează oarecum reputația Comisiei uh, în ansamblu, însă nu cred că se impune revocarea unei desemnări care n-ar avea legătură cu prestația sau competențele. Noi în Parlament, atunci când susținem anumite chestiuni, atunci deseori lucrurile sunt destul de transparente în ceea ce privește motivațiile politice sau apartenența de partid. Mulțumesc. Deci încerc încă o dată să arăt care ar fi o posibilă cale. Am mai verificat o dată, verificat o dată, deci aș putea susține circa o treime din amendamente. Deci 40 da, 90 nu. De ce? Pentru că eu cred că ceea ce am văzut acum a fost un proces uh, profund, uh, o dezbatere amplă și iată că există păreri foarte diferite. Comisia are propria poziție și unii dintre noi văd uh, lucrurile complet diferite. Și de aceea, în această rezoluție, trebuie să oglindim uh, această diversitate de păreri. Eu nu pot să acuz Comisia că nu subscrie la una sau alta dintre păreri. Trebuie să acceptăm că pe această temă există divergențe de opinii. Și indiferent ce am face, acestea vor persista. În al doilea rând, regret în mod expres uh, momentul în care s-a întâmplat acest lucru. Am, uh, într-o duminică seară am identificat uh, primele elemente și am pe baza unui chestionar destul de amplu am încercat să vedem care este situația și apoi au intervenit serviciile juridice, lingviști și așa mai departe. În orice caz, regret faptul că că la articolul 18 apare această formulare. Cred că am putea spune Uh, în acest sens could be seen as și socialiștii au făcut un amendament în acest sens unde vorbesc despre perceived, ceea ce mi se pare o propunere bună. De aceea, cred că trebuie să acceptăm cu toții că toate aceste diversitate de păreri trebuie să se oglindească în această rezoluție. Apoi, sigur, uh, apoi poți să vii să spui, dar vreau mai mult. Eu n-am să fac acest lucru. Și aș dori să mai spun încă o dată colegului uh, de Ioncăr, nu există nicio capcană. Există și partea cu lecții învățate și aici uh, socialiștii vin cu propuneri. Ce concluzii, de fapt, trebuie să tragem pentru viitor? Cred că aici va trebui să le mai uh, regândim, pentru că Trebuie să avem grijă ca ceea ce scriem noi acum să nu vină să se întoarcă împotriva noastră anul viitor. Să nu venim acum cu reguli despre care știm că oricum nu se pot respecta, pentru că nu se vrea respectarea lor. Deci, ce se impune să clarificăm este ce um, șanse profesionale ar trebui să aibă um, membrii cabinetului față de funcționarii de carieră. N-am făcut acest lucru, dar de ce? Pentru că de fiecare dată când regulamentul de personal figurează pe ordinea zi, de zi, de fiecare dată intervin serviciile juridice sau alții și ne spun ce vă amestecați voi aici. Am senzația că se dorește ca noi să nu punem mâna pe acest regulament de personal de frică că poate face ceva ce nu se dorește. Vom da așadar un exemplu în acest sens, pentru că până acum orice încercare de a convinge Comisia să facă o reformă a regulamentului de personal a eșuat. Este, de fapt, uh, singurul regulament care va persista și după 2020. S-a specificat în mod expres acest lucru. Și vă pot promite că vom reveni la acest aspect. Și aici am vreau să dau un semnal și către opinia publică care ascultă ce se întâmplă la Bruxelles. Deci, în orice caz, acest lucru va trebui clarificat. Și aici vă puteți baza pe toată seriozitatea mea. Și mai vreau și ca problemele pe care le vedem uh, cu personalul să fie de asemenea clarificate. Apoi, în ceea mai pri ce privește alte amendamente, procedura se spune că trebuie îndeplinită de comisie. Eu nu pot să, propun, să accept uh, asemenea formulări forfetare. Cred că n-ar trebui să facem acest lucru. N-am, nu cred că putem uh, să susținem aceste amendamente care solicită revocarea numirii, pentru că a fost totuși o decizie care a fost luată de întreg Colegiul Comisarilor. Nu există în momentul de față nicio altă posibilitate de destituire decât în baza articolului 50, care este vestita compensație aurită, poleită, care costă mulți bani. Deci eu cred că trebuie să abordăm lucrurile cu maximă seriozitate și prudență. Eu cred că am reușit să facem acest lucru în acest proiect, deși este o muncă la care aș fi renunțat, să fie foarte clar. Deci, pe partea de concluzii, am să mai revin, am să mai parcurg o dată și amendamentele voi discuta cu toate grupurile politice. Mâine, din păcate, nu voi fi aici, că trebuie să mă duc la Stuttgart, dar miercuri și joi sunt aici și va trebui să vedem atunci cum anume putem crea majorități. Trebuie să ne asigurăm că rezoluția este suficient de clară, suficient de stringentă. Nu cred că este nevoie de un ton și mai aspru decât atât. Și de aceea aș dori să vă rog încă o dată să susțineți această propunere. Dar încă o dată voi mai parcurge direct textul și împreună cu secretariatul. Das, ich glaube, dass die ganze Geschichte... Și vreau să vă spun că, de fapt, toată această poveste deja a avut uh, o grămadă de efecte. Și cred că nimeni nu își dorește, de fapt, un secretar general care trebuie să negocieze cu state membre și care deja este slăbit ca percepție. Și de aceea, cred că Parlamentul European este un partener important la Comisia Europene pentru a merge mai departe pe drumul aprofundării Uniunii. Sigur că există propuneri de îmbunătățire, pentru că și managementul financiar în foarte multe aspecte trebuie îmbunătățit, dar acest lucru nu se poate face decât în parteneriat cu Comisia. Mă bucur că s-au obținut deja multe până acum, dar și aici um, Știți foarte bine că, practic, următorul șantier până la urmă care ne așteaptă este Ungaria și avem nevoie de toată lumea la bord. Să nu uităm nici de acest lucru. Bun. Deci dacă mai există față de observațiile mele alte observații, ar fi acum momentul oportun. Dacă nu, aș dori să continuăm cu diverse. Ines. Solamente decir